Pachetul energie curată stabilește o țintă de 30% obligatorie de eficientizare energetică la nivel european, o cifră importantă. Propunerea este de asemenea un pas important în vederea atingerii angajamentelor Uniunii Europene în cadrul Uniunii Energetice și a um, angajamentelor asumate în cadrul acordului de la Paris. Pe 23 martie a avut loc un prim schimb de opinie. Astăzi raportorul va prezenta proiectul său de raport. Domnule Gherec, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, dziękuję panie przewodniczący, szanowni koledzy. Mulțumesc, stimați colegi. Este o temă care a fost tratată deja în extens, a fost uh, și tradus uh, deja proiectul în diferitele versiuni lingvistice, deci ați avut uh, ocazia să vă familiarizați cu propunerea. Nici nu vreau acum să mă refer concret la cifre, 30 sau 40% în funcție de nivelul de ambiție, că acest nivel de ambiție ar trebui să rezulte din discuțiile cu grupurile politice. Aș dori să să spun că pentru mine ar fi important ca obiectivul să fie cât se poate de ridicat, pentru că este realizabil ca obiectiv și, în opinia mea, rămâne realizabil dacă nu limităm totul doar la consumatorii finali, pentru că trebuie privit întregul lanț, începând de la energia primară. Ideea este că energia se distribuie către consumatorul final. Energia este consumată pe piață prin agricultura, industrie, sectorul construcțiilor, sectorul locuințelor. Și abia atunci când uh, se ține cont de toate aceste aspecte, devine realizabil obiectivul. Însă doresc să mai discut încă o dată cu colegii aceste teze aici. Obiectivul principal, light motivul raportului, dacă doriți, este îmbunătățirea energiilor neregenerabile neregenerabile primare. Avem uh, acest uh, factor primar de energie, PPE, pentru care există diverse amendamente și apoi mai există și factorul de eficiență. Contorizarea uh, energiei finale. Așadar, În proiectul de directivă nu s-a ținut cont în mod suficient de acest lucru, așa cum spun în proiectul meu. Și de aceea e mai dificil cu volumele și contorizarea. Dacă nu sunt folosite în mod corespunzător energiile primare, atunci trebuie limitate în mod masiv, din următoarele motive. Pentru că dacă se ține cont de efectele negative asupra climei și asupra mediului și se doresc a fi reduse și, de asemenea, vrem să economisim resurse pentru generațiile viitoare. Și dacă economiile statelor membre ar uh, trebui să devină mai competitive, trebuie ținut de acest, cont de aceste lucruri. Nu există limitări în utilizarea energiilor primare și, până la urmă, acesta este punctul decisiv. Trebuie ținut cont și de faptul care nu a fost avut în vedere până acum, că și producția de energie consumă energie. Și și aceste idei au intrat în conținutul acestui raport. Quantumul energiei primare necesare depinde și de mixul energetic din fiecare țară. O creștere a eficienței energetice se poate realiza prin uh, o evoluție tehnologică, tehnologică care să ducă la un consum mai mic de energie primară sau respectiv un consum din uh, surse regenerabile. Abia atunci am avea un bilanț mai pozitiv în ceea ce privește consumul de energie primară. Dacă însă energia primară este utilizată în producție, atunci uh, cadrul se distorsionează. De exemplu, la producția de automobile, dacă nu se ține cont de uh, producția metalului aferent, bilanțul energetic este distorsionat în final. Dacă ne uităm la obligațiile statelor membre până în 2030 și anume este vorba aici de economisirile cumulate a, pentru energia primară, de fapt ăsta este accentul pe care vreau să-l supun eu. Trebuie ținut cont de toate posibilitățile de economisire a energiei și <clears throat> aici intervine și sectorul transporturilor. Apoi mai există și uh, nevoia ca statele membre să poată opta pentru uh, modalitățile de economisire. Și trebuie trecut prin toate etapele, producția de energie, conversia, și distribuția în final. N-am să intervin acum în toate detaliile, dar acolo mai există rezerve. Însă acest lucru presupune și anumite costuri. Să, să ajung la final, domnule președinte. Există costuri investiționale, evident. Iar la sfârșitul acestui lanț este piața consumatorilor. Mă gândesc aici și la agricultură și la industrie. Mulțumesc. Doamna Van Bostiut este membră a Comisiei ITRE, dar este și noua aleasă președinte a Comisiei IMCO. Felicitări! Acum au cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Pentru început, domnul Marcus Piper, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor pentru în această analiză în detaliu și pentru propunerea de rezolvire a propunerii comisiei. Cred că aici se impun uh, câteva modificări în ceea ce privește factorul uh, de energie, dar cu siguranță cred că vom putea ajunge la un acord. Vreau să să atrag atenția asupra faptului că e vorba aici de o revizuire, deci nu putem să modificăm întreaga directivă și de aceea noi, din partea PP, ne vom concentra asupra celor 3-4 articole care sunt supuse revizuirii și nu vrem să redefinim întreaga directivă. Important pentru noi, în cadrul acestei revizuiri, este flexibilitatea Credem că nu putem impune niște uh, obiective fixe, avem nevoie de clauze conjuncturale, trebuie să procedăm cu obiective indicative care să țină cont de evoluția tehnologică și trebuie realizată o mai mare coerență cu sistemul de tranzacționare a emisiilor. Și în acest sens vom veni cu propuneri. Apoi uh, și Calendarul uh, care din partea Comisiei a fost definit ca nedeterminat și aici avem o plafonare și de asemenea vrem ca anumite investiții uh, inițiale să poată fi incluse în calcul. un ultim punct, pentru că și Comisia deseori face trimitere la raportul cu privire la aplicarea directivei cu privire la eficiența energetică, unde a fost raportor. Acest raport uh, nu intervine aici, pentru că uh, acest raport uh, nu a fost adoptat cu o majoritate și de aceea cei 40% care sunt supuși discuției aici sunt până la urmă vise. Și de aceea este important să ajungem la o concluzie, să nu mergem cu o opinie divizată în negocierile cu Consiliul. Noi, din partea PPF, ne vom aduce contribuția, dar așteptăm ca și ceilalți să ne vină în întâmpinare. Mulțumesc, uh, stimate coleg, pentru observațiile dumneavoastră. Următorul vorbitor din partea ECR, doamna Van Bosiut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu succintă și să mă refer la cele mai importante puncte pentru grupul nostru. Pentru noi este foarte important să figureze cei 30% ca obiectiv indicativ, pentru că obiectivul întregului demers, până la urmă, este reducerea emisiilor de dioxid de carbon, iar statele membre trebuie să aibă posibilitatea să investească acolo unde consideră că au cel mai mare potențial. Poate fi vorba de regenerabile, dar de și de eficiență energetică. Acum, această diferențiere între energie primară și energie finală. Cred că statele membre trebuie să aibă posibilitatea să utilizeze acel sistem pe care l-au utilizat dintotdeauna. Unele state membre se concentrează asupra energiei primare, altele asupra energiei finale, deci statele membre trebuie să poată opta. Acum, în ceea ce privește articolul 7, legat de reducerile anuale cu câte 1,5%. Aici suntem de acord cu Consiliul, care propune 1,4% și cred că este foarte important ca în 2027 să aibă loc încă o evaluare, pentru că nu există obiective care să poată fi atinse ușor. Trebuie să fim ambițioși, dar totuși realiști. Trebuie să facem o analiză cost-beneficiu pentru că la un moment dat lucrurile poate devin mult prea costisitoare uh, pentru a ne concentra perpetu asupra eficienței. Poate ne putem concentra asupra regenerabilelor pentru a reduce consumul. Și în ceea ce privește anexa 5, este important uh, menținerea flexibilității pentru statele membre pentru a realiza aceste obiective. Nu trebuie să subminăm propria noastră legislație. Vom mai discuta, uh, sigur, uh, și, și etichetarea energetică, așa cum ni se prezintă în momentul de față. poate că putem convinge consumatorul sau poate nu îl putem convinge să cumpere un uh, frigider mai eficient decât înainte și, și aceste chestiuni trebuie avute în vedere atunci când se calculează obiectivele. Doamna Miner, numele ALDE. Mulțumesc. Îl înlocuiesc pe domnul Gebrandi. Dragi colegi, acum trei ani ALDE și-a lansat propunerea pentru o energie, Uniune Energetică Liberală pentru Europa. Plecăm de la niște premise clare. Trebuie să luptăm pentru siguranța aprovizionării, decarbonizare, sustenabilitate pe termen lung și prețuri la energie competitive și accesibile. Acum, după doi ani, aceste uh, premise sunt în continuare valabile, sunt cu atât mai importante pe când uh, în măsura în care consecințele schimbării climatice devin din ce în ce mai evidente. Toată lumea investește în regenerabile. China, uh, China investește peste 3 miliarde pentru a deveni lider. Și iar uh, președintele Trump Uh, se luptă împotriva acordului de la Paris, dar economia, întreprinderile înțeleg că viitorul este al regenerabililor. Energia viitorului va fi curată, dacă vă place sau nu. De aceea salut pachetul pentru energie curată al Comisiei Europene pentru toți europene, prin care trebuie să creează o piață unică adevărată și să se întărească tranziția către uh, surse regenerabile. Dacă vrem să ca această tranziție să aibă succes, cred că ar trebui să facem mai multe. Dacă vrem să ne încadrăm în angajamentele uh, acordului de la Paris, trebuie să fim mai ambițioși și să acționăm acum. Pentru a atinge obiectivele de climă, eficiența energetică este vitală pentru Europa. Economisind energia noastră, vom reduce emisiile, vom avea ceruri mai curate și un mediu mai curat. În plus, vom scădea costurile pentru energie, atât pentru întreprinderi cât și pentru cetățeni. Vom fi mai puțin dependenți de importurile de energie și, nu în ultimul rând, vom crea locurile de muncă care sunt necesare peste tot în Europa. Evident, firmele știu că dacă vor să supraviețuiască pe termen lung, trebuie să <clears throat> cost, uh, cheltuiască mai puțin energie și trebuie să investească în proiecte. Trebuie uh, însă și o legislație ambițioasă pentru a stimula investițiile în energie. De aceea susțin ridicarea acestui procent la 40% și pentru ca statele membre să aibă un stimulent, susțin și obiective obligatorii la nivel național. Pentru a avea succes, trebuie să lucrăm cu toate nivelele, cu firmele, cu autoritățile locale și cu cetățenii. În fine, dragi colegi, miza este mare. Dacă vrem energie curată și ieftină, trebuie să ne implicăm. Trebuie să ne angajăm în realizarea unei unui obiectiv uh, ambițios care să servească perspectiva europeană pe termen lung. Cetățenii europeni așteaptă acest lucru de la noi. Aștept cu interes o, par- o cooperare parlamentară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 cât de important este acest document, directiva privind eficiența energetică în implementarea acordului de la Paris și cred că trebuie să menținem pentru acesta ambiția Parlamentului, cea de 40%. Cât despre discuțiile cu Consiliul, îmi dau seama că există evoluții pozitive minore, nu cred că va fi suficient și ne trebuie un Parlament uh, cu o poziție foarte stabilă, foarte angajată pe dosarul eficienței energetice pentru a scrie așa cum trebuie acest parcurs. Cred că sunt câteva preocupări comune la munca pe acest dosar și voi menționa câteva. Trebuie să facem legături corespunzătoare cu legislația existentă, cea privind ecodesignul, de asemenea ETS-ul, având în vedere negocierile internaționale privind revizuirea acestei legislații, de asemenea și alte componente ale pachetului privind energia curată, cel, cel privind regenerabilele, clădirile și așa mai departe. Trebuie de asemenea și aici sunt de acord cu domnul Piper, să înțelegem că este vorba de o revizuire, așa că în loc să o luăm de la capăt cu directiva, haideți să o lăsăm uh, așa cum este, dar să închidem lacunele și să vedem ce facem și cu sectorul transporturilor, care să nu mai fie exceptat de la mm, calculul de bază. De asemenea, Trebuie să ne gândim la perspectivele pe termen lung, uh, pentru 2050 și finanțarea, atât uh, cea privată cât și cea publică, înseamnă că e nevoie de stabilitatea pieței, de răspundere, de siguranță pentru investitori, pentru ca banii privați să fie investiți în eficiență energetică și uh, investițiile să se facă țintit pe grupurile vulnerabile de consumatori care au nevoie de sprijin public pentru a investi în eficiență energetică. Și nu în ultimul rând, aș dori să menționez că e foarte important să ne concentrăm pe sectorul clădirilor, mai ales clădirile publice, și a trebui să trecem dincolo de ratele de renovare în acest, din acest moment. Deci cred că esențial este sectorul construcțiilor și trebuie să ne concentrăm pe acesta. Vă mulțumesc. Uh, for your remarks. Vă mulțumesc pentru observații. Urmează vicepreședintele comisiei noastre, domnul Kohlicek de la GUE. Děkuji, pane předsedo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o serie de observații. Când vorbim despre eficiență energetică, trebuie să explicăm clar ce ne vrem să realizăm. Dacă avem o țintă indicativă de 30%, care va include toate sectoarele trebuie să fie inclus și, și transportul, însă trebuie să ne dăm seama că majoritatea clădirilor au o viață de durată, un ciclu de viață de durată. Sunt multe clădiri în centrul orașelor sau în zone protejate unde e greu să le acoperi cu, să le izolezi termic. Sigur, uh, lucrurile sunt diferite când se construiește în nord sau în sud. Și pașii pentru atingerea acestor ținte vor fi diferiți. Eu nu vreau să mă concentrez doar pe resursele primare, pentru că mereu o să ajungem la energie eoliană. Dar și la energie fotovoltaică. Indiferent uh, că vorbim despre metale grele sau de materiale din care sunt făcute eolienele, e bine, toate acestea înseamnă un consum energetic, înseamnă la bază o utilizare a resurselor. Și uneori s-ar putea ca rezultatul final să fie chiar mai prost decât dacă ne referim la alte surse energetice. De aceea spun că trebuie să lăsăm deoparte energia primară sau statele membre să hotărască dacă se, hot- se axează pe energia primară sau pe consumul final atunci când calculează valorile. Mulțumesc. Um, Mulțumesc. Domnul Martin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru munca făcută. Regret uh, să vin cu niște puncte de vedere divergente. Chiar dacă suntem din același grup politic, uh, dumnealui vrea să spună câteva lucruri pe care, cu care eu nu sunt de acord și am să o spun. Cred că schimbările climatice reprezintă o realitate și asta nu spun asta că sunt 33 de grade astăzi la Bruxelles. Cred că cei din uh, Europa suntem de acord că trebuie să avem o securitate a aprovizionării. De asemenea, suntem de acord să apărăm COP21 astfel încât să avem o politică ambițioasă și să ne încadrăm în cele două grade când privește uh, încălzirea globală. Eu sunt printre cei care sunt puțin frustrați că nu am mers destul de departe cu ambițiile noastre. Nu sunt sigur că e destul pentru a atinge obiectivele respective, dar asta este, trebuie să accept majoritatea. Însă voi, depi- voi depune amendamente pentru a face ca obiectivele acestea chiar să fie îndeplinite și uh, Uh, trebuie reamintit că până în 2050 vrem să avem zero emisii de carbon în industrie. Da, e bine să îți propui lucruri, dar e bine să și aplici. Pachetul acesta pleacă de la principiul eficacității energetice. Acesta este primordial și revizuirea directivei trebuie să fie esența pachetului și o piatră de temelie a Uniunii Energetice. Și de aceea, sigur, sunt de acord cu domnul raportor că trebuie încurajate îmbunătățiri în eficacitate în întreg lanțul de valori, că e vorba de generare, transport, distribuție, consum, dar de fapt, în uh, document nu se concentrează decât pe prima parte. Trebuie să ne gândim totuși uh, la posibilitatea statelor um, membre să-și îndeplinească uh, obiectivele și când vine vorba de randamentul generatoarelor de electricitate. În felul acesta um, se cam închide ușa în legătură cu tot ce se referă la comportamentul consumatorilor. Trebuie luat și în considerare și precaritatea energetică, sărăcie energetică. Cum, cumva domnul raportor crede că la final facturile ar scădea pentru consumatori, dar de fapt acest lucru nu se înțelege de la sine și din contră cam trece pe lângă obiectivul directivei. Deci riscăm să avem oameni care trăiesc în sărăcie energetică și prețul va fi la fel și pierde și consumatorul și clima și nu câștigă decât cei din industrie. În plus, legătura strânsă între consumul de energie, emisia de gaze cu efect de seră și creștere, bine, legătura aceasta eu nu sunt de acord cu ea. De fapt, vrem să se facă o separare, iar um, eficacitatea energetică este instrumentul prin care se poate face acest lucru. Noi, socialiștii și democrații, de ani de zile am fost mereu de principiul că vrem 40% în obiective um, obligatorii de eficiență energetică. Bine, după aceea știu, trebuie să vedem de la ce bază plecăm, cea din 2005, cea din 2007, nu asta e cel mai important, ci trebuie să știm dacă prin această directivă chiar putem să îndeplinim obiectivele pe care le-am stabilit. ETS deja um, cumva împovărează producătorii, asta se spune în raport. Asta înseamnă, practic, că îi exceptăm pe producători de la plata datorilor lor, a taxelor lor. E bine, în acest, în acest sens voi depune eu o serie de amendamente. Mulțumesc. Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Sper că a spus tot ce vrea să. Perfect. Comisia Europeană. doamna director de la DG Energy. Vă mulțumesc și îi mulțumesc și domnului Ghirec pentru raport și pentru aprobarea, abordarea pe care a ales-o, pentru a se asigura că se fac economii de energie oriunde se poate, în întreg lanțul și de a avea ținte de peste 30%. Comisia a propus uh, un nivel obligatoriu de 30%, tocmai pentru a avea previzibilitate pentru investitori și să se facă investiții în uh, sectorul acesta, inclusiv în clădiri. Suntem de acord um, și de anul de referință, așa cum propune domnul uh, Ghirec, în funcție de aceea să se facă stabilirea țintelor. Important este aici articolul 7. Luni, apropo, e un consiliu foarte important și articolul 7 va fi un subiect important de discuție. Vrem să păstrăm nivelul de ambiție din prezent. Acest lucru se regăsește în textul promunării. noastre. Vrem să păstrăm uh, în nivelurile din 2010-2020 și să continuăm uh, cu acest nivel de ambiție până în 2030 cel puțin. Orice încercare de a slăbi articolul 7 nu este de bun augur și salutăm ceea ce propune domnul Ghirec în raportul său, de exemplu, mai puține flexibilități, apoi măsuri uh, timpurii care nu pot să fie uh, incluse în uh, rela de calcul sau uh, transportul. De asemenea, vrem să ajutăm consumatorii afectați de sărăcia energetică să beneficieze de pe, de pe urma evoluțiilor și, de asemenea, instalațiile de trebuie să fie acceptate. Trebuie să subliniem câteva puncte, pentru că ștergerea principiului um, adiționalității care se propune e greu de făcut, pentru că adiționalitatea va asigura că economiile se fac pe lângă ceea ce se întâmplă deja, mulțumită altor legi europene. Deci trebuie să se asigure măsuri suplimentare. Acest lucru este menționat în textul de revizuire de acum. Încă un lucru menționat și de alții a fost uh, sectorul de transformare a energiei nu trebuie să aducă o slăbire în evoluțiile de acum pe partea de cerere. Deși ne convine abordarea și concentrarea pe consumul de energie primară, noi considerăm, uh, mai ales um, având în vedere articolul 3, că dacă ne concentrăm doar pe consum, nu-i de ajuns. Ne trebuie o țintă finală care trebuie menținută pentru a reflecta toate politicile de succes pe care le avem pe partea de cerere. La fel și pentru articolul 7, trebuie să se concentreze în continuare pe consumul final de energie. După aceste observații, nu putem să spunem decât că ne mulțumește foarte mult dezbaterea care va continua și Comisia vă stă la dispoziție dacă putem să ajutăm Comisia ITRE. Mulțumesc! well, is a part of a scientific Mulțumesc. Da, e vorba din revizuire. E, to jest czas Adam, a venit vremea, vremea să răspunzi. Așa e discuții la ciebie. Dacă puteți face un rezumat și câteva concluzii pentru raportul nostru, vă rog. Mulțumesc. Am apreciat toate comentariile pe care le-am auzit. Cred că odată ce am notat aceste comentarii, putem spune că e posibil și un consens. Ați prezentat o serie de puncte de vedere diferite, care nu au însă legătură cu apartenența la un grup politic sau altul, ci mai degrabă defalcarea pe, în funcție de Uh, venit, state mai bogate sau mai sărace din UE, chestiuni cum ar fi cota de piață sau absorpție, rata absorpției pe piață sau anumite limite. Nu sunt de acord cu domnul Martan că n-am luat în considerare aceste lucruri. Aș spune că piața ca atare este luată în considerare în întreg lanțul și statele membre sunt cele care vor hotărâ mai departe pe ce se concentrează. Trebuie să aleg pe ce lanț de alimentare se concentrează. Sunt de părere că țările care generează energie electrică de 3-4 ori mai puțin decât uh, consumă, Polonia, România, acestea sunt țări membre care au susținut ce am spus. Și aceste țări s-ar putea să aibă o abordare oarecum diferită, pentru că pentru ele 40% în ceea ce privește consumul energetic ar însemna o scădere consistentă a PIB-ului. Lucrurile ar stau cu totul altfel dacă analizăm situația Suediei sau a Luxemburgului, care au o producție globală de patru ori mai mare. Deci nu pot să spun că economia este total separată de energie. Nu, nici vorba. Cred că există o legătură foarte strânsă între cele două. PIB-ul crește, să ne gândim, să ne imaginăm un grafic, o curbă, în cazul în care scade uh, consumul energetic, acesta este este rezultatul final. Dacă va fi randamentul final, asta va fi luat în considerare în statistici. Indiferent dacă vorbim sau nu despre asta, energia finală va fi luată în considerare și, pe baza acestor date, ne putem imagina care este impactul pentru o anumită societate, comunitate, mai ales în ceea ce privește premurile, prețurile mari. Dacă însă spunem că la fiecare 18 luni o să reducem furnizarea de energie pe piață în statele uh, mai sărace unde nu există resurse uh, suficiente, uh, efectul ar fi unul foarte dur. Deci cred că trebuie să avem în vedere imaginea de ansamblu, trebuie să ne asigurăm că vorbim despre energie primară, pentru că Energia primară este cea responsabilă de emisiile de CO2. Energia finală este curată. Subliniez asta. Dacă vrem să îndeplinim obligațiile acordului de la Paris, să nu uităm nici asta. Sunt sigură că ne vom continua dezbaterea și, dragi colegi, în încheiere aș vrea să vă spun că mă bucură faptul că mi-ați primit textul. Știu că există neajunsuri în el, mai ales din punct de vedere juridic, pentru că nu sunt specialist, însă serviciile noastre se vor asigura fără îndoială că și din punct de vedere juridic textul este fără problemă și că există alinierea corectă la restul actelor negative. Mulțumesc! Mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente este 28 iunie. Deci miercuri, miercurea viitoare, practic. Până miercuri puteți depune amendamente. Avem, prin urmare, doar șase zile pentru asta. Mulțumesc. Utilizarea energiei din resurse regenerabile. Următorul punct. Raportor este Jose Blanco Lopez. Există o propunere a Comisiei care este unul dintre elementele cheie, unul dintre dosarele cheie din pachetul energie curată. Se stabilește o țintă obligatorie la nivel european de 27% pentru ponderea energiei regenerabile în ansamblul surselor de energie până în 2030. Unele dintre dispozițiile propunerii legislative sunt de competență exclusivă a Comisiei ENVI, așa cum au hotărât uh, președinții în conferința președinților în mai. Comisia ITRE a avut un prim schimb de opinii pe această propunere pe 23 marci, martie. Astăzi raportorul își va prezenta proiectul de raport colegul nostru, Jose Blanco Lopez. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să mă încep prezentarea cu mulțumiri pentru secretariatul comisiei și mai ales Elvirei, pentru experții din Secretariatul Parlamentului și a Comisiei care au facilitat această activitate și, de asemenea, colegilor din grupul socialist. Săptămâna trecută am avut ocazia să ascultăm intervenția președintei insulelor Marshall în plenară de la Strasburg. Poate că președintele Statelor Unite are îndoiel cu privire la schimbările climatice, dar în insulele Marshall lucrurile sunt foarte clare. Schimbările climatice sunt o realitate concretă um, care nu poate fi negată. Donald Trump, din păcate, ignoră probele științifice și își retrage țara din acordul de la Paris. Puteți să spuneți lucrurilor cum doriți, Poate că e curaj, inconștiență, lipsă de responsabilitate sau egoism. În primul rând, egoism, aș zice. Pentru că lupta împotriva climărilor climatice nu este o opțiune, este o obligație. Sigur, toate aceste lucruri nu trebuie să ne înceteze, să ne uh, limiteze eforturile noastre de a lupta împotriva schimbărilor climatice, din potrivă. Summitul G7 a avut concluzii Uh, în acest sens pozitive. Uniunea Europeană a criticat decizia președintelor Statelor Unite într-un singur glas și a reafirmat angajamentul european în lupta împotriva schimbărilor climatice. Prin urmare, Europa este de data aceasta de partea bună a istoriei. Este acolo, fără îndoială, dar nu suficient. Am spus-o asta și miercurea trecută în plen negaționismului lui Trump nu este singura amenințare la adresa luptei împotriva schimbărilor climatice. La fel sunt vorbele goale, angajamentele fără ambiții și aici Europa trebuie să-și facă mea culpa și să se implice în acest pachet pentru energie curată. Există uh, angajamente care nu sunt respectate însă și cred că trebuie să impunem un nivel mai ridicat de ambiții directivei. Pompu- propunerea Comisiei este să avem o decarbonizare până în 2050 și, de asemenea, uh, să se limiteze CO2-ul uh, dacă, uh, dacă vrem să nu depășim încălzirea cu peste 1,5 grade Celsius. Dacă nu venim cu politici energetice și climatice în conformitate cu acordul de la Paris, înseamnă că și noi renunțăm să ne mai atingem obiectivele. Uniunea a jucat un rol esențial în uh, controlarea acestor acorduri. A fost un exemplu la nivel global și e în poziția potrivită pentru a-ți descarboniza economia. Mai mult ca niciodată, Europa trebuie să dea dovadă de fermitate și să fie un lider și un exemplu în tranziția energetică. Tehnologiile regenerabile au acum costuri cu mult mai scăzute și trebuie să profităm de această oportunitate pentru a avea o energie curată, cu ieftină, cu pentru um, economie. Avem 27% ca obiectiv și uh, orice ar fi acesta trebuie atins chiar dacă nu facem nimic altceva și trebuie de asemenea să avem cotele de energie regenerabile ridicate la 35%. Obiectivul e ambițios, dar e și rezonabil și realizabil. Propun de asemenea să avem obiective obligatorii pentru fiecare stat membru, pentru că vin cu certitudine juridică. Este un semnal de sprijin clar și fără echivoc pentru energii regenerabile, eh, de stimulare a inovațiilor și reducerea costurilor. Dar pentru reducerea, atingerea acestor obiective trebuie să avem criterii referitoare la sistemele de sprijin pentru energii regenerabile. De aceea am propus criterii pentru statele membre, pentru organizarea de licitații și pentru a hotărâ uh, diversitatea tehnologică luând în considerare aspecte de mediu, geografie și climă. Toate acestea trebuie să se facă consolidând stabilitatea și securitatea în domeniul reglementărilor sprijin schimbările climatice pentru energii regenerabile și investitori. Dacă nu facem acest lucru, uh, punem în pericol obiectivele pentru 2020 și subminăm industria. E important să facem acest lucru pentru a reduce costurile investițiilor. Avem articolul 6 de care trebuie să ne ocupăm pentru a elimina neclaritățile și să spunem că asta se aplică energiilor actuale și viitoare. Și când aceste proiecte vor fi refuzate, trebuie să primească o compensație adecvată. Consumatorii trebuie să joace un rol esențial în tranziția energetică și trebuie să se evite poverile administrative și să spunem că energia autoconsumată nu trebuie să fie taxată cea care nu trece deloc prin rețea. Și astfel există un cadru de reglementare just pentru consumatori. În ceea ce privește încălzirea și răcirea, trebuie să ne ocupăm și de asta și de legăturile dintre energie și transport, care reprezintă o treime din consumul, consumul final de energie și se bazează în continuare de, pe combustibil fosil. Trebuie de asemenea să venim cu o reglementare în conformitate cu obiectivele din acordul de la Paris, dar pentru asta, cum am spus, trebuie ca directiva să aibă un nivel mai ridicat de ambiții. Și în încheiere, președintele Juncker um, a stabilit foaia de parcurs pe durata mandatului său și a spus trebuie să creștem procentul de energii regenerabile în Europa. Ca și el și eu cred cu fermitate că există un potențial de creștere ecologic și cred ca și el că Uniunea Energetică a Europei Uh, ne va ajuta să ocupăm primul loc în lume în sectorul energiilor regenerabile. Și cu modestie spun, propunerea aceasta este o propunere coerentă și ne prezintă o poziție care poate fi asumată și susținută. Mulțumesc! Our shadow rapporteurs. Uh, Mr. Sean Kelly on behalf Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Blanco Lopez uh, pentru proiect și vreau să-l felicit și pentru cravata verde irlandeză, irlandeză pe care o poartă, un indiciu cum că vom coopera foarte bine pe acest dosar. Eu cred că la reuniunea raportorilor din umbră vom putea ajunge la un compromis, pentru că e mai bine să intrăm cu o poziție unită în negocieri decât cu păreri divizate. Cred că pot fi de acord cu multe dintre punctele de vedere exprimate aici. Viitorul schemei de susținere a regenerabilelor este crucială și multe aspecte propuse de raportori de asemenea. E important ca investitorii să aibă o viziune pe termen lung, că doar astfel vom putea mobiliza investițiile în regenerabile. De asemenea, trebuie să fie consultări în ceea ce privește specificațiile la licitații, criterii de precalificare, Uh, și alte propuneri ale raportorului merg în direcția cea bună. Din perspectiva mea este crucial să găsim echilibru între menținerea uh, scăzută a costurilor acestor politici și menținerea unor prețuri accesibile și uh, o extindere a regenerabilelor. Aici este nevoie de licitații deschise și competitive. În orice caz este clar că în anumite circunstanțe vor fi, va fi nevoie și de ajutoare extinderea regenerabilelor, mobilizarea resurselor locale, o bună stabilitate și așa mai departe. De aceea cred că ar trebui să existe prevedere în acest sens și în text. Deschiderea acestor scheme de ajutor și pentru participanți uh, transfrontalieri este salutară dacă într-adevăr vrem să finalizăm Uniunea Energetică. Trebuie să, să fim prudenți în maniera în care abordăm acest lucru. Domnul Blanco Lopez crede că ar trebui să fim mai ambițioși și să dăm dovară de mai mare deschidere și în principiu sunt de acord. Totuși trebuie să ne reamintim că este o idee nouă și de aceea cred că trebuie să avem o abordare mai etapizată pentru a vedea cum funcționează în practică. Nu vrem să creăm o situație în care proiectele ajung doar acolo unde costurile pentru forța de muncă sunt mai scăzute și nu uh, potențialul lor uh, cel mai mare. În orice caz, flexibilitatea este importantă. De asemenea, salut dorința raportorului de a spori Certitudinea investițională este vitală pentru industria regenerabilelor, de aceea susțin cele spuse de domnul Blanco Ropez în acest sens. Distribuția și generarea, de asemenea, trebuie încurajate acestor regenerabile. Și, de asemenea, trebuie încurajat modelul comunitar. Și de asemenea, trebuie îndepărtate orice fel de taxe care nu reflectă costuri. M-aș dori să mai fac însă o observație. Va fi important ca textul să asigure principiul ca orice utilizator al rețelei să nu beneficieze de discriminare pozitivă. Un sistem energetic echitabil, inclusiv și, și care să nu socializeze costurile unor utilizatori către alții va fi mai sustenabil pe termen lung. Și acest lucru trebuie avut în vedere în această directivă. <clears throat> Și sper că putem găsi un bun echilibru în acest sens. În ceea ce privește încălzirea și răcirea, cred că se impun discuții mai mari, pentru că uh, există un potențial mare de decarbonizare în acest domeniu. Obiectivele 2% obligatoriu propus de raportor s-ar putea să fie prea ambițios. Sigur că e nevoie de multă flexibilitate pentru statele membre pentru a atinge obiectivele de regenerabil într-o manieră cea mai eficientă. Însă, cred că ar fi prea mult să venim cu un obiectiv obligatoriu pentru încălzire și răcire. În fine, pe transport, cred că raportorul a făcut câteva propuneri interesante introducând și multiplicatorul pentru vehiculele energetice. Cred că este un lucru pozitiv, mai ales ținând cont de dezvoltarea rapidă a acestor tehnologii. În ceea ce privește biocombustibilii, prima generație va trebui să, uh, să renunțe la asta pas cu pas. Să, aici competența ENVI intervine, deși nu sunt de acord. Este important însă să menținem obiective importante, și stimulente pentru a ajunge la biocombustibil de generație nouă mai eficienți. În ceea ce privește obiectivul general de 27%, comisarul Calniete a spus în această dimineață că Comisia urmează să revizuiască acest lucru în baza datelor actualizate. Mulțumesc pentru răbdare, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Este un caz deosebit astăzi. Timp uh, berechet la dispoziție pentru intervenții. ECR acum, domnul Toșenovski, care îl înlocuiește pe domnul Henkel, vicepreședintele nostru. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Îmi cer scuze în numele domnului Hans Olaf Henkel, care are foarte multe alte angajamente pe ziua de astăzi, de aceea mi-a solicitat să-i citesc textul. Domnul Henkel consideră că până în 2030 trebuie să realizăm un obiectiv mediu de cel puțin 30%. Rezoluția Parlamentului din 2013 corespunde acestei propuneri. În plus, domnul Henkel, conform și celor propuse de comisie, nu consideră că este nevoie de obiective obligatorii pentru statele membre. Trebuie transmise semnale politice și de certitudine pentru investitori. Succesul depinde de uh, piețele pe care trebuie aplicată această propunere. Trebuie să avem o abordare holistă și trebuie să avem în vedere și alte dosare, precum uh, <clears throat> tranzacționarea energiei electrice la nivel uh, european, liberalizarea piețelor energetice pe termen lung, și astfel vom putea ajunge la prețuri mai bune pentru toți consumatorii. Domnul Henkel consideră că în faza de tranziție spre decarbonizare trebuie să ținem cont și de biocombustibil pentru domeniul transporturilor. Multe state membre au stabilit deja obiective ambițioase, dar în această fază de tranziție criteriile trebuie să fie robuste și trebuie să prevină tăierea pădurilor în state terțe. Mulțumesc foarte mult! Acum din partea ALDE, doamna Milner, care îl înlocuiește pe domnul Federle, care este coordonator pentru grupul ALDE. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Domnul Federle, din păcate, nu poate fi prezent în această după-amiază. Își cere scuze. Friedrich dorește să mulțumesc în primul rând raportorului pentru proiectul de raport. Este un bun punct de plecare pentru discuția noastră. Tranziția către o economie decarbonizată mai verde nu e necesară doar din punct de vedere al mediului, ci reprezintă și o ocazie pentru Uniunea noastră de a crea locuri de muncă inovatoare și în același timp să producă mai multă energie din uh, surse interne europene. Investițiile în producție energetică din surse europene interne ne oferă și o mai bună siguranță a aprovizionării cu energie. În acest directiva cu privire la energia regenerabilă nu stabilește doar obiective ambițioase, dar constituie și baza reglementativă pentru industrie și pentru investițiile de care avem nevoie pentru a ne îndeplini obiectivele și pentru a ne asigura că în final atingem și angajamentele de la Paris. Există potențial pentru a majora ținta generală față de propunerea Comisiei. În ultimii ani, tehnologia a evoluat și la fel au scăzut și costurile. Ca, în calitate de lider pe climă și energie, Uniunea Europeană poate fi lider global în tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și mai verde. Putem folosi această unealtă pentru a deveni lider global. E nevoie de stimularea investițiilor și recrearea încrederii în reglementări pentru investitori. De aceea este important ca această directivă să nu fie percepută ca fiind un obstacol în calea inovării pentru noi tehnologii în domeniul regenerabilelor. De aceea trebuie să stabilim principiile corecte pentru ca la revizuirea viitoare să nu mai fie nevoie să rediscutăm aceste chestiuni din nou. Acest dosar va fi unul dificil și va necesita multă coordonare datorită interconexiunilor cu multe alte dosare, dar și datorită divizării competențelor între comisia noastră și comisia ENVI. Atunci când vorbim de ambiție pentru regenerabile, trebuie să ne gândim și la chestiunile pe, de care se va ocupa Comisia ENVI, de pildă cum folosim resursele noastre interne și cum stabilim regulile, va avea un efect direct asupra fezabilității realizării obiectivelor noastre de regenerabile. E important să ținem cont de acest lucru în activitatea noastră. Nu va fi ușor și mai e nevoie Uh, de muncă pentru a ajunge la un acord. Aștept cu interes negocierile pentru a ajunge la un cadru de reglementare bun pentru investiții și pentru a ne realiza uh, nivelul de ambiție. Mulțumesc! Domnul Turmes, din partea versilor. Mulțumesc! În primul rând, felicitări eh, domnului Blanco Lopez. Cred că a făcut o treabă excelentă și, așa cum s-a spus, va constitui o bună bază a discuțiilor noastre. Mulțumesc și pentru contribuțiile colegilor. Îmi place și abordarea domnului Sean Kelly. Este, totul depinde de încrederea investitorilor și am să mai detaliez. Trebuie să înțelegem, în primul rând, că costurile pentru energia solară, eoliană, on și offshore au scăzut în mod dramatic. Arena, Energia Internațională pentru Energie, um, a concluzionat că a avut loc o reducere de circa 33% prețurilor, ei folosesc date recente și nu cele utilizate de comisie. Și ieri a fost găzduit uh, un seminar cu experți în care s-a confirmat acest lucru. Probabil că în cursul verii va trebui să obținem mai multă claritate vis-a-vis -vis de diferitele studii și în septembrie vom putea avea o dezbatere mai informată cu privire la stabilirea obiectivelor. Securitatea investițională este foarte importantă, cum spunea și Sean. De ce? Pentru că regenerabilele presupun costuri de capital la început. De ce este nevoie de certitudine investițională să nu există modificări retroactive, ceea ce este un coșmar pentru orice investitor și trebuie să reducem și alte riscuri. Și în acest sens este important să uh, lucrăm la articolele 4.5 și acest manual uh, sau set de reglementări comune și să <clears throat> avem uh, licitații bazate pe aceeași tehnologie cu prețuri uh, sau prime fluctuante care să fie corelate cu prețurile la angro. Iar odată cu reducerea în timp a prețurilor, acest prim flotant va scădea. Iar pentru investitori acest lucru presupune o perspectivă de 5-10-20 de ani. Iar un alt aspect, un alt risc se referă la rețea. Trebuie să discutăm despre acces, acces prioritar și trebuie să corelăm aici aspectele transfrontaliere. Și cred că Irlanda are resurse eoliene fantastice, însă dacă acestea ar fi să fie integrate în piața europeană, e nevoie de un cablu subteran către Franța. Același lucru e valabil și pentru Spania. Și în cazul României, resursele sunt importante, dar și ele trebuie integrate în piața europeană. În ceea ce privește uh, încălzirea și răcirea și și aici regenerabilele trebuie să fie incluse, la fel și în transport. Și trebuie să găsim un echilibru în acest domeniu. Sigur, putem folosi biomasă, dar uh, Biomasa concurează cu alimentele și furajele, cu um, produsele chimice, are constrângeri care țin de biodiversitate, deci este o cantitate limitată de biomasă la dispoziție și va trebui să o folosim cel mai bine acolo unde este nevoie. Este vorba de biocombustibil, cred că nu avem uh, o alternativă rapidă pentru avioane. M-aș concentra mai degrabă cu biocombustibilii în cazul avioanelor decât în cazul automobilelor unde există și alternativa electrică. Deci iată că putem promova diferite surse de regenerabile, putem face acest lucru și în cazul încălzirii și răcirii, unde și surse geotermale sunt disponibile. Iată că acestea sunt uh, două domenii unde trebuie să avem grijă. Iar pe partea de finanțare, pentru colegii din Europa de Est și Sud-Est. Avem costuri mai mari ale capitalului în Polonia, România și Bulgaria în comparație cu Germania și Franța. Același panou solar sau aceeași turbină eoliană costă mai mult în aceste țări doar pentru că piața de capital consideră aceste țări mai riscante și cred că avem nevoie de ceva în Europa similar uh, cu ceea ce a făcut Banca Mondială pentru Maroc. De aceea, proiectele regenerabile de interes european să cu bani uh, europeni pentru a obține costuri de capital mai reduse și pentru ca și cetățenii să fie cooptați, de ce să nu avem și un fond unde să putem susține și cooperativele pentru a avea acces la capital mai ieftin? M-aș bucura să pot discuta toate aceste aspecte cu dumneavoastră. Mulțumesc! You, Claude. mulțumim, Claude. Șase minute. Subliniez asta pentru că vreau să-ți arăt cât de norocos ești. Domnul uh, Turme, să mă mulțumesc foarte mult pentru generalitate. Domnul Zanonato. Grazie, președinte. Voglio dire că condivido Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că sunt de acord cu abordarea generală propusă de raportor și vreau să-i mulțumesc de altfel pentru treaba foarte bună pe care a făcut-o. Textul este complet, avansat și ambițios față de nivelul modest de ambiții din propunerea inițială. Foarte scurt aș vrea să mă refer la două aspecte și mai târziu îmi rezerv dreptul de a veni cu detalii. În primul rând, în ceea ce privește 35% obiectivul propus de raportor, sunt de acord, pentru că trebuie să refacem și să consolidăm rolul de lider al Uniunii la nivel global. Astăzi, mai ales având în vedere noua administrație americană, există mari probleme în lume. Cred, cum e și cazul raportorului nostru, că ținta aceasta de 35% energii regenerabile trebuie să fie nu un punct de plecare pentru tratative, ci punctul final la care se ajunge în text. Și cred că ar trebui să ne facem o idee cu privire la cum să organizăm uh, Uh, tratativele astfel încât să, uh, acest 35% să fie rezultatul negocierilor, nu punctul de plecare. De aceea spun, trebuie să stabilim care este poziția de plecare dacă vrem ca la finele unor tratative complexe să avem acest obiectiv de 35% uh, recunoscut. Poate n-ar fi rău ca într-o prima etapă a negocierilor să creștem un pic procentul. Apoi, vreau să comentez pe o chestiune care are legătură cu toate rapoartele, care au și părți care se suprapun. Pentru că acestea nu reușesc să facă legătura dintre, între punctele care le unesc. Deci există problema aceasta a integrării energiei regenerabile pe piețe și în interiorul acestei probleme avem problema definirii uh, priorităților pentru acces și distribuție, care are legătură cu altă inițiativă, cum bine știu. Pe de altă parte, și asta este evident pentru mine, pentru că mă ocup de risc, nu putem aborda chestiunea energiilor regenerabile fără să ne ocupăm de uh, distribuție ca subiect prioritar. Cred că acest punct trebuie să fie avut în vedere pentru că este evident că pentru energiile care sunt energii necontinue, accesul prioritar este esențial și aș vrea să înțeleg cum putem garanta acest punct dacă vrem să îndeplinim obiectivul propus. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că am abuzat un pic de timp, dar nu aș fi putut și mai mult. Mulțumesc. Um, we've got the, the red stars on our... Avem steluțe roșii și trebuie să vă considerați norocoși că timpul este nelimitat. Colegul Cohlice, în numele Goe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă fac o remarcă de bază. vis-a-vis -vis de optimismul colegului Cloturmes, care uită de viața reală resurse care nu dăunează rețelelor, care sunt stabile la 50 de eh, herți și eh, care sunt constante. Vorbim despre um, energia apei, eh, ge- geotermală și diferite metode folosite în Spania, de exemplu cu oglizi care ajung la un boiler și Uh, se produce abur, este foarte interesant de văzut. Sunt niște instalații în sudul Spaniei, unde e suficient soare. Dar acest lucru s-ar putea aplica în întreaga Europa de Sud. Mai sunt de asemenea niște proiecte care nu sunt deloc fiabile. Energia eoliană, de exemplu. Dacă sunt prea multe eoliene într-un singur loc, uh, au efect perturbator, la fel și panourile sonare, solare. Vă spun că și eu am o mică producție uh, solară. Când vrem să folosim energie din surse regenerabile, trebuie să ținem cont de astfel de aspecte încât să nu se facă niciun fel de concentrare prea mare de anumite resurse în anumite locuri unde mai degrabă uh, ar uh, supraîncărca Germania, uh, uh, rețeaua. În Germania, de exemplu, puteți să vorbiți și cu colegii, uneori apare riscul unor um, pene de curent pentru că rețeaua nu poate face față. Cred că colegul Claude ar trebui să mai citească în acest sens. Mai sunt și instalații de colectare uh, solare importante pentru încălzire a apei, mai ales a apei menajere nepotabile. Acestea sunt folosite în anumite state europene. În cazul acesta, căldura este un produs derivat care poate și el folosit. Aș dori ca raportul acesta să fie cât se poate de cuprinzător atunci când se um, enumeră diferite resurse regenerabile, ne um, ignorând riscurile asupra rețelelor. Mulțumesc, mai dește cineva să intervină? Domnul Turmes. Nu v-au ajuns șase minute. O să vă vorbesc în, tre- în 60 de secunde. O să vă trimit ultimele statistici, statistici din Germania. Deși au crescut producția eoliană și solară, securitatea rețelei germane s-a îmbunătățit. Am să vă trimit uh, datele acestea. Miercuri, în Germania, în, um, în Bruxelles va avea loc o conferință și vom avea un operator din Germania, unul de proporții, și probabil că acolo veți obține mai multe informații. Până la urmă e vorba de inovare și de tehnologii um, informatice și de comunicații. Mulțumim de la Comisia Europeană, doamna Vorsdorfer, de la DG Energy. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, domnule Blanco Lopez, pentru raportul foarte bun și pentru cooperarea excelentă între comisie și raportor și echipa dumnealui. Considerăm cu toții că regenerabilele ar trebui să aibă un loc de lider și să fie promovate și vrem în uh, reformarea aceasta a directivei să ne îndreptăm în această direcție. Și alții au mai menționat acest lucru. Vrem să creăm un cadru care să ofere mai multă securitate investitorilor. Ne trebuie multe investiții în regenerabile și am vrea să stabilim un cadru amplu. De exemplu, prin această reformare am dori să oprim orice fel de măsuri retroactive care s-au constatat în anumite state membre. Este un mesaj clar pentru piață și eh, corespunde perfect cu acordul de la Paris. Deci considerăm că acest raport este o bază bună pentru discuții ulterioare. Am să mă refer la câteva dintre punctele menționate. Ținta. Noi considerăm că uh, trebuie să fie cel puțin 27%. E. Asta ar fi abordarea bună. Spun cel puțin, că dacă obținem mai mult, mai bine. În analiza noastră însă ne limităm la cel puțin 27 ținte obligatorie la nivel de Uniune Europeană, dar mergem mână-mână cu alte propuneri din pachetul privind energia curată, mai ales partea de guvernanță, unde venim cu dispoziții în cazul în care există probleme, mai ales când e vorba de umplerea lacunelor pe partea de regenerabile. Însă e vorba aici de mai mult decât ținte. Trebuie să creăm acest cadru de investiții de care vă povesteam. Trebuie să vorbim uh, despre costul uh, utilizării regenerabilor. După cum se spunea, uh, acestea sunt în scădere, mai ales pe partea de eoliene, de solare. Nici măcar industria nu se aștepta la astfel de evoluție acum câteva luni, așa că evoluțiile sunt foarte bune pe partea de costuri însă vrem să implicăm și mai mult uh, consumatorii și asta face parte din propunerea noastră. Cât despre această reformare, vorbim nu doar despre electricitate, ci vrem să promovăm regenerabilă în sectorul încălzirii și răcirii și în transporturi. Am făcut o propunere cu 1% pentru încălzire și răcire. Domnul raportor propune 2%, noi considerăm că s-ar putea să fie un pic cam mult, dar cel puțin direcția este cea bună. Să promovăm din ce în ce mai mult uh, regenerabile și în acest sector. Cât despre transporturi, aveam, încă mai avem o țintă, însă am considerat că aceasta nu prea duce la rezultatele potrivite. De aceea nu propunem chiar acum o ținte pentru perioada de după 2020. Ținta anterioară nu era suficient diferențiată și um, ducea la um, culturi uh, de biocombustibili uh, pe care nu le doream. Pe parte de costuri, clar, uh, punctul de plecare a fost acum 2 ani. Acesta a fost uh, scenariul de referință pentru politici și, cum spunea și um, comisarul de dimineață în cadrul dialogului structurat, deja am început să vedem cum evoluează costurile și să ținem cont de noi cifre și realități și o să refacem scenariul um, pentru a vedea exact care sunt efectele și bineînțeles că așteptăm să vedem și alte studii, pentru că lucrurile evoluează foarte repede, mai ales când e vorba de costurile cu tehnologia. Apoi, Claude mi-a menționat un lucru, finanțarea, e un aspect foarte important. S-a făcut deja ceva în acest sens prin fondurile EFSI, Juncker, lucrăm cu fondurile structurale, analizăm ce se întâmplă, inclusiv în statele este europene, unde s-au făcut multe investiții pe partea de eficiență energetică, dar și pe partea de regenerabile. Și tot ce putem să facem uh, prin aceste proiecte de interes comun, uh, noi examinăm și mi se pare că e o uh, idee bună, e foarte util ca asta să se întâmple. Și în sfârșit, mai mulți au menționat subiectul acesta, știm că se face uh, o împărțire foarte clară a activității hotărâtă de președinții Parlamentului, um, partea de comisii ENVI care se vor uita la alte dosare, dar noi, cei de la comisie, noi uh, salutăm și contribuția de la ITRE, uh, pentru că și ENVI a venit cu comentarii pe alte aspecte, deci noi apreciem orice contribuție. Și, în ultimul rând, vrem să mulțumim domnului raportor, raportorului din umbră, tuturor, pentru că dorim să, să lucrăm în continuare în strânsă cooperare. Vă mulțumesc! Domnule raportor, și nouă sunteți uh, încântat? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor. Colegului Kelly, vreau să spun că acest, acest verde irlandez al cravatei mele este legat de faptul că vreau să-l conving până la capăt să fie um, să ne însoțească în realizarea acestor obiective pe care le împărtășim cu toții. E vorba de obiectivul decarbonizării economiei noastre. Avem aici câteva îndoieli legate de când să facem asta și cum. Avem însă o răspundere mare, e un moment istoric și putem să facem și noi istorie ne dăm seama de tot ce se întâmplă în jurul nostru. De dimineață, colegul Zorinio spunea că în uh, uh, acest moment uh, temperaturile din Bruxelles sunt printre cele mai uh, ridicate din istorie și ce s-a întâmplat recent în uh, Portugalia ne arată încă o dată că ceva s-a schimbat și că nu putem să ne prefacem că nu vedem acest lucru. Și dacă nu mergem mai departe, inclusiv uh, de această propunere um, înseamnă că nu facem destul, pentru că unele dintre cifre, um, mai ales uh, cele pe care se bazează acordul la Paris, s-au modificat între timp. Însă mie mi se pare că lucrurile sunt complementare și nu le putem vedea separat. Obiectivul uh, acesta de creșterea ambiției se bazează pe multe Um, studii nu știu pe cel um, realizat de Irena, însă le știu pe cele care uh, arată că e vorba de niște valori minime ca să păstrăm nivelul de uh, în cote care să ne permită să păstrăm temperaturile la nivelul pe care ne dorim. Dar în ceea ce privește obiectivele obligatorii pe state membre, știu că multe se opun, însă directiva actuală ce a demonstrat este că dacă astăzi putem să vorbim despre o um, promovare bună a regenerabilor. Dacă vorbim despre scăderea costurilor cu regenerabile, asta se întâmplă pentru că obiectivele de până acum erau obligatorii pentru statele respective. Deci, dacă ceva a funcționat bine, de ce să ne mai uităm înapoi și să luăm, uh, să ne gândim numai la ce am făcut noi, să nu ne gândim la partea globală. Pentru că, de fapt, aici este vorba de certitudine juridică și certitudine pentru investiții. Pentru investitori să se facă inovații mai mult și pentru ca costurile să scadă și mai mult și pentru a duce la ceva și mai important. Deci, prin certitudine putem să ducem și la crearea de locuri de muncă, însă unele de calitate. Deci, e vorba de obiective complementare. Nu mai vorbim de obiectivele sectoriale, transporturile, uh, refrigerarea, încălzirea, dar uh, se apropie termenul de punere a amendamentelor. Trebuie să vedem cum să punem lucrurile împreună. Însă e clar că e nevoie de mai multă securitate și mai multă claritate în mecanismele de sprijin. Și trebuie să alimentăm în continuare Uh, consumul, uh, autoconsumul ca un drept cetățenesc și vrem să-l promovăm dacă vrem să mergem mai departe în ideea decarbonizării. Da, sigur, mă gândesc și la peninsula iberică, la Irlanda și la alte zone din Europa. Trebuie să ne gândim Um, la cum rezolvăm problema interconectărilor pentru a avea cu adevărat o uniune energetică și pe partea de regenerabile în întreaga Uniune Europene. Iată chestiuni care trebuie să fie lămurite. Deci este un moment istoric și trebuie cu toții să participăm pentru că în felul acesta cu toții vom putea să contribuim la atingerea unor obiective care să uh, ne permită să avem o voce clară unică a Parlamentului European într-un moment istoric, cum spuneam. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm să colaborăm în continuare în acest spirit de colaborare pe care l-am văzut până acum de la fiecare dintre intervenienți. Și vreau încă o dată să mulțumesc Secretariatului Parlamentului, colaboratorilor mei, colegii de la grupul SND. Eu cred că vom reuși să ne îndeplinim obiectivul uh, lucrând împreună cu Comisia și sper și cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Blanco Lopez. Everybody is happy, that's great. Uh, uh, deadline for tabling... Termenul de depunere a amendamentelor este 29 iunie adică peste o săptămână. Atât n-a mai rămas pentru depunerea de amendamente. Dragi prieteni, următoarea ședință va avea loc pe 10-11 iulie în uh, trei sesiuni. Vă mulțumesc uh, pentru participare. Ne vedem săptămâna viitoare, cu siguranță.